Good morning. I think we're going... Bună dimineața, cred că putem începe și sper că unii sunt pe drum. Bun venit tuturor! Începem ziua cu un schimb de opinii privind politica de vize uh, a Uniunii Europene pentru uh, apărătorii drepturilor omului avem trei oaspeți care le-au bun, ven- bun venit. Jennifer Gaspar, care este director pentru programe speciale la Institutul Sili din Praga. Arzu Gebula și Elizabeth Divic, care este director de programe uh, la uh, rețeaua internațională a uh, orașelor de refugiu, precum și la serviciile de relocare. După o prioritate a subcomisiei noastre, așa cum am spus și în timpul sesiunii plenare, este susținerea apărătorilor drepturilor omului. În discuțiile noastre am vorbit adesea de diferite aspecte și am schimbat opinii despre punerea în aplicare a liniilor directoare ale Uniunii Europene, mediu, spațiu pentru societatea civilă sau uh, pentru profesiile juridice, ca să numesc doar câteva dintre ele coerența politică este unul dintre termenii esențiali, adesea repetat în ceea ce privește politicile legate de drepturile omului. Rămâne o provocare și în ceea ce privește răspunsul în fața amenințelor împotriva drepturilor omului. Uniunea Europeană are multe angajamente politice importante și are și un mecanism și o finanțare în acest scop. Un astfel de răspuns politic este sprijinul de urgență, adăpost temporar în Uniunea Europeană și, de asemenea, ajutorul pentru apărătorii drepturilor omului amenințați în țările lor. Cu toate acestea, aceștia au în continuare probleme mari legale și practice când caută azil temporar departe de casă în Uniunea Europeană, mai ales când vine vorba despre o viză obținută rapid pentru a intra în Uniunea Europeană. Trebuie să spun de la bun început că apărătorii drepturilor omului omului caută să-și părăsească țara doar că nu mai au altă soluție când persecuția și amenințările împotriva lor sunt uh, serioase și chiar și în acel caz adesea preferă să rămână aproape de casă în aceeași regiune. Când pleacă, cel mai adesea o fac temporar și încerc, încearcă să se întoarcă când au posibilitatea. Este un subiect adesea prost înțeles. Uh, este ă, obiectivul nostru să ă, sprijinim acești oameni și programele. Acest angajament nu se reflectă în uh, practicile consulare și de vize ale statelor Uniunii Europene. Astăzi avem cu noi niște vorbitori care vor sublinia provocările și vor formula recomandări în legătură cu posibilitățile de a îmbunătăți situația. Sperăm că discuțiile de astăzi vor facilita, de asemenea, și vor determina discuții similare în uh, grupurile de lucru ale Consiliului. Uh, experți universitari și reprezentanții societății civile sunt și ei implicați în discuțiile pe această temă. În noiembrie, ONG-uri din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Praga pentru a discuta despre acest subiect și au formulat recomandări pentru reforma vizelor pentru activiști și pentru drepturile omului. O avem pe Jennifer Gasper, care este director pentru programe speciale la Institutul Juridic uh, central și este european din Praga, care va vorbi despre proiectul lor și despre eventuale recomandări. Doamna Gaspar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, membri subcomisiei, dragi prieteni și colegi. Este o onoare și un privilegiu să mă aflu aici și să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. Nu sunt astăzi aici ca membru, nici ca expert în politici de imigrație. Sunt aici în calitate de practician și povestitor, povestitor care sunt o inspirație pentru acest proiect pentru a îmbunătăți peisajul politic și uh, a ajuta în ceea ce privește pe activiștii privind drepturile omului în drumul lor spre Europa. Scopul nostru a fost să identificăm acțiuni concrete care pot fi întreprinse pentru a ușura povara comunității de uh, activiști drepturilor omului și uh, membrii societății civile care încearcă să vină în Europa pentru a dezvolta uh, rețelele profesionale, pentru a avea conferențe și alte activități profesionale necesare legate de munca munca lor deosebit de importantă. La Institutul Sili din Praga eu sunt curator și de asemenea îi aduc împreună pe activiști pentru drepturile omului și membrii ai societății civile din Rusia și din alte foste țări sovietice care mi-au arătat care sunt provocările cu care se confruntă activiștii pentru drepturile omului în momentul în care au nevoie de vize de ședere pe termen scurt și când vin în Uniunea Europeană. Și o provocare aparent mică poate avea ca consecințe catastrofale pentru acei indivizi pe care avem de gând să îi susținem. Rolul meu este să identific țări în toată Europa pentru activiștii pentru drepturile omului și am avut ocazia să văd probleme legate de permiterea vizelor în Uniunea Europeană și modul în care îi afectează pe, pe oamenii noștri și este clar că problemele sunt dincolo de propria mea experiență. Aceasta a fost geneza proiectului. Proiectul a fost efortul mai multor oameni, în special organizații de drepturile omului care m-au ajutat cu distribuirea profesionalilor și de asemenea ne-a ajutat cu recomandările din raportul nostru. Trebuie să fim foarte clare în privința parametrelor din proiectul nostru. Ne-am concentrat recomandările pe practica emiterii de uh, vize pe Schengen uh, de 90 de zile în, pentru țările Uniunii Europene. Mecanismele existente pentru vize de urgență și uh, vize de relocare temporare pentru activiști și pentru drepturile omului uh, sunt uh, într-adevăr un uh, instrument folosit, dar nu pe asta ne am concentrat. Uh, Uh, cum uh, vorbim despre un spațiu din ce în ce mai mic pentru societatea civilă, uh, simțim că impactul direct al acestui spațiu care se diminuează, cei care simt spațiul acesta diminuându-se uh, au nevoie să păstreze legături strânse cu colegii lor din Europa și invers. Și din fericire aceste legături au fost sponsorizate de nenumărate programe și seminare, conferințe și discuții din Uniunea Europeană, adesea sponsorizate de Uniunea Europeană și de uh, fonduri din statele membre ale Uniunii Europene. Și situația acestui spațiu înseamnă și că termenul de activism drepturilor omului s-a extins dincolo de definiția noastră anterioară și a definit uh, un termen mult mai flexibil. Uh, este vorba aici și despre cei care se luptă pentru dreptul la asociere și la uh, liberă exprimare în țările lor și au activități zilnice ca activiști ai societății civile și acum pot intra în închisoare sau pot să se confrunte cu pedești mai mari, tocmai pentru că sunt activi în acest subiect. Acest raport ale cărui exemplare v-au fost probabil trimise este o combinație între analiza și și cercetările făcute privind uh, mecanismele de viză. Sunt chestionare anonime de 135 de activiști ai drepturilor omului din 10 uh, țări din fosta Uniunea Sovietică și Turcia și studii de caz privind provocările cu care se confruntă activiștii pentru drepturile omului în momentul în care solicită vize pentru a călători în Europa. Hmm. Uh, acest raport a fost oferit în speranța că colegii noștri și mai ales cei din organizațiile mari vor putea, folosi, vor putea folosi ca argument în momentul în care vorbesc cu cei cei care fac politice și din uh, statele membre ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăți condițiile de călătorie și acces pentru apărătorii drepturilor omului din afara Uniunii Europene. Vreau să subliniez câteva date de la un uh, chestionar anonim care ni s-au părut interesante și care au confirmat unele dintre presupunerile noastre privind comunitatea activiștilor pentru drepturile omului și ne-au ajutat să facem recomandări. Uh, am discutat cu comunitățile din 10 țări pentru a înțelege demografia și schemele de călătorie. Din 135, 43% dintre respondenți au fost femei, restul bărbați bărbați și 11% din comunitatea LGBT. 67,3% aveau între 35 și 44 de ani. Cu alte cuvinte, uh, tineri, uh, uh, profesioniști și ce ne s-a confirmat este că activiștii încearcă să-și demonstreze stabilitatea financiară când aplică 53% câștigau mai puțin de 5.000 de euro pe an. Călătoresc adesea în Uniunea Europeană, 35% 80% dintre ei vorbesc despre mai mult de 5 uh, călătorii pe an și cu toate acestea 53% nu aveau o viză Schengen în momentul uh, respectiv. 20% au spus că dacă au, că au mai mult de 5 vize Schengen, în ceea ce arată uh, modul de a emite vize pentru evenimente. De pildă, Uh, o viză de șase zile pentru o conferință de patru zile. Colega mea, Arzu, va vorbi despre acest lucru mai departe, dar această practică este o povară extraordinară pentru cei care vin uh, adesea în Europa și adesea sunt emise vize de diferite state ale Uniunii Europene pentru diferite evenimente. Adesea există presiunea consistentă a uh, hârtiilor necesare, a documentelor necesare și costurile pentru vize care trebuie emise din nou și nou. 68% nu au avut niciodată taxele plătite și și alții au plătit, uh, le-au avut plătite din, uh, de către părți terțe, din cauza că au existat dificultăți foarte mari. Una dintre cele mai importante provocări în momentul când vorbim despre obținerea uh, vizelor, 63% au spus că durata necesară pentru a strânge documentele și pentru a strânge documentele necesare. 63% au spus că costurile sunt o probleme și 22% au vorbit despre umilința pe care o simt în acest proces. În ceea ce privește veniturile, mulți dintre respondenții noștri au spus că nu pot să, să dă dovada unor, unei stabilități sau a unui bilanț bancar pentru a arăta că își permit să călătorească, deși că adesea, de obicei, li se plătesc toate uh, costurile când sunt invitați în Europa. Mulți au problema, trebuie să le ceară uh, prietenilor și familiei să le uh, împrumute bani să-i depună doar pentru a lăsa iluzia unei stabilități financiare, dacă au această posibilitate și adesea nu au. statutul civil și statutul familial este o problemă, este relevant mai ales pentru comunitatea LGBTI. Mulți dintre aceștia nu pot să-și dezvăluie statutul pentru că riscă să fie arestat sau reprimat. După cum știți, în multe țări unde am uh, discutat aceste chestionare au existat ONG-uri care au fost lichidate, lăsând o comunitate de activiști pentru drepturile omului uh, în șomaj din motive practice. Activiștii din uh, societatea civilă au devenit freelancer, ceea ce contează în momentul în care solicită o viză. dar aș vrea să revin la problema mobilității și să subliniez importanța și să încercăm nevoia esențială pentru această comunitate. Presiunile asupra acestor activiste au crescut semnificativ în ultimii ani mai ales în ceea ce privește presiunile și amenințările față de activiști pentru drepturile omului de la periferia Europei. Uh, o viză deschisă Schengen este o strategie recomandabilă, dar se pare că este un lux pe care, de care beneficiază doar câteva dintre ei. Vreau să subliniez de asemenea faptul că aceasta este o comunitate care vrea să se întoarcă acasă. Sunt în linia frontului, Frontline este numele unei organizații, uh, care au nevoie să ajungă în Europa pentru bunăstarea lor, pentru dezvoltarea profesională și pentru a crea rețele. Înainte să se întoarcă la viața lor dificilă de zi cu zi acasă, nu se plâng plâng de această provocare de a primi vize, pentru că în imaginea lor este doar încă un lucru pe care trebuie să-l facă, dar este un lucru pe care îl putem face pentru a le ușura măcar o parte din povară recomandările pe care le-am împărțit, vedeți, vedea o listă de recomandare de, legate de ce ar putea face ONG-urile europene, statele membre și instituțiile europene pentru a le îmbunătăți situația. În ceea ce privește instituțiile Uniunii Europene, credem că eforturi consistente pentru a armoniza politicile interne și externe sunt esențiale și aceasta se poate începe fără mari schimbări legislative. Practic, prima recomandare pentru instituțiile UE este să vorbească despre uh, um, și pentru drepturile omului în manualul pentru vize uh, dându-le vizelor și membrilor familiei, ținând seama de, uh, fără să ținem seama de uh, stabilitatea financiară, caziere și legăturile de familie. De asemenea, mi se pare că trebuie să există o monitorizare mai mare în ceea ce privește posibilele uh, acțiuni interne, în ceea ce privește folosirea și eventual abuzul în sistemul Schengen și posibilitatea acestui sistem de a corecta sau de a renunța la, sau de a elimina anumite informații incorrecte. Vreau să adresez câteva mulțumiri în primul rând, doamne profesor Andrisa Miloni la Londra, care a creat raportul, a creat uh, condițiile structurale uh, colegilor mele de la Institutul Sili care ne-au ajutat la redactarea raportului și în ce din urmă prietenul și colegul meu Ali Ferus care uh, a fost bursieră la Institutul Sili și care ne-a ajutat să strângem multe studii esențiale. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră despre această problemă importantă. Suntem convinși în continuare de câteva mici modificări și promovarea uh, unor aspecte legate de drepturile omului în vizele Schengen pot fi luate în calcul pentru activiști pentru drepturile omului, ușurându-le accesul în Uniunea Europeană pentru munca lor deosebit de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Gaspar. Acum uh, îi dau cuvântul lui Arzu Ghebula, jurnalistă și activistă din Azerbaijan. Mărturie este relevantă nu numai pentru că a fost forțată să plece din țara ei din cauza unor amenințări, dar și pentru că a urmărit multe alte cazuri în calitate de jurnalist, are un interes deosebit pentru drepturile omului, conflict și reconciliere. Experiența ei personală și directă este extrem de apreciată. Mulțumesc! Mulțumesc. Thank you, Jen. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați um, acordat de a participa la această discuție. Vorbind de brainstorming, am când vorbeați despre Praga, mi-am adus aminte și eu de toate aceste experiențe cu alți colegi care au întâmpinat greutăți uh, pentru a obține viză. Astăzi a fost rugată să vă împărtășesc din experiența mea personală legate de procesul de solicitare a vizelor, însă aș vrea de asemenea să numesc câteva persoane de acasă, prieteni cărora a fost foarte greu și le e greu să obțină vize pentru a participa la conferințe și evenimente. Pe 29 aprilie am următoarea programare pentru viză. Viza mea expiră pe 12 februarie. Am primit o viză de un an de la consulatul belgian de la Istanbul deci trebuie să vă spun că acum locuiesc în Istanbul, am și cetățenia turcă de câțiva ani, deci toate solicitările mele pentru vize le fac uh, la Istanbul. Pentru această uh, programare am dat un telefon la începutul lunii, deoarece am presupus că aveam suficient timp la dispoziție. Însă, din păcate, nu mai erau programări disponibile. Deci, următoarea programare disponibilă pe 29 ianuarie. Și chiar și acea programare nu e una obișnuită, ci una VIP. Așa numitele mm, programări speciale. Deci plătești un preț VIP pentru a fi tratat ca un VIP. Însă acest tratament VIP nu înseamnă că trebuie să mergi cu mai puține documente. Nu, tot atâtea hârsoage trebuie să pregătești. Deci asta este una din primele greutăți pe care le întâmpli când soliciți o viză nu poți aplica calendarul în cadrul de timp la care te gândești tu, nu, depinde de disponibilitățile pe care le au ei la consulat. Și trebuie să plătești în plus, deci eu dacă n-aș fi plătit pentru această programare specială, ar fi trebuit să merg în februarie, dar în februarie eu trebuia din nou să călătoresc. Iar tot uh, le-am rugat pe colegii mei, inclusiv pe Gen, am rugat-o să mă ajute la uh, întocmirea dosarului, a documentelor solicitate. De multe ori ofer și scrisori care nu sunt uh, necesare, însă o fac asta, deoarece cred că și o scrisoare personală care explică motivul călătoriei mele este importantă, chiar dacă nu e cerut. Mă simt ca o cerșetoare în această peritoare. Deci, practic, trimit e mail la toată lumea, la organizații europene cu care am colaborat în trecut sau cu care colaborez în prezent. Deci, eh, mă milogesc la toată lumea să-mi scrie o, să-mi trimit o scrisoare de sprijin, adun și scrisori de invitație la conferințe și evenimente la care voi Uh, participa în acel an. Unor nu știu cum va arăta programul meu. De, de exemplu, invitația pentru a veni aici a fost spontană și nu am putut să vin deoarece aveam o viză valabilă. Însă acum am programul meu până în iunie și am luat legătura cu toate organizațiile care m-au invitat au cuvântul la diferite evenimente, deci i-am rugat să-mi ofere uh, invitații, scrisori pentru a explica că eu sunt invitată la evenimentele respective. Adun de asemenea și scrisori și dovezi de angajare. Eu sunt freelance, organiz- lucrez cu mai multe organizații, deci iau legătura cu editorile. Îi rog să-mi dea o dovadă a angajării, unor lucrez cu mai multe publicații, unor doar cu una sau două, deci depinde cu cine lucrez perioada respectivă de 3-6 luni sau de, ani, de anul respectiv. Uh, de asemenea și uh, dovezi bancare legate de banii pe care i-am în cont. Uh, se vede ce tranzacții am făcut în ultimele patru luni. Și acel document general de la bancă mm, cu privire la sumele pe care le dețin dovezi legate de proprietățile pe care le dețin și asigurări. Deși am o asigurare internațională, trebuie să mai iau o asigurare de călătorie suplimentară și asta de fiecare dată. De-a lungul acestui demers, um, mă consider totuși norocoasă, o persoană norocoasă, deoarece eu pot obține o viză de durată de șase luni sau de un an Ceea ce e minunat, deoarece când am început eu să călătoresc, nu știu de câte ori ați solicitat dumneavoastră o viză, însă am început să călătoresc din 2005 și a trebuit să solicit nici nu mai știu câte vize Schengen. Peste 100, cred eu. Deoarece la început primeam vize de două zile, de trei zile, de patru zile – și trebuia să-mi și renoiesc pașapoartele tot timp, pașaportul tot timpul, deoarece nu mai erau pagini pentru a lipi autocolante de vize. Era o povară financiară suplimentară, trebuia să plătesc pentru un nou pașaport și dacă vreau să-l obțin mai rapid, trebuia să plătesc o taxă suplimentară. Deci foarte adesea trebuie să plătesc o taxă suplimentară când trebuie să călătoresc, deoarece nu am timp să aștept săptămână sau două până mi se eliberează pașaportul. Acum, la ce vreau să mă refer? Centrele de liberare a vizelor. Turcia este una din țările care primește solicitările prin intermediul acestor centre și în funcție de țara unde călătorești, centrele de vize sunt diferite. Însă nu prea au o reputație foarte bună. Deoarece cei care lucrează acolo, în primul rând, nu înțeleg, nu știu ce înseamnă un apărător al drepturilor omului, nu înțeleg conceptul de urgență. Ei pur și simplu au o listă, trebuie ei să bifeze acolo niște elemente de fiecare dată când faci o cerere. Deci eu vin cu toată documentația mea și dacă îmi lipsește o hârtie, funcționarii respectivi îmi vor spune și asta mi s-a întâmplat, ei bine, vă lipsește acest document. Eu nu le pot explica că n-am nevoie de fapt de documentul ăla și vă voi da un exemplu. Anul trecut am fost acceptată la o bursă în Praga. Era o bursă de trei luni și viza mea Schengen expira, deci solicitam o nouă viză și deși am cerut viza, am cerut o viză de un an cu intrări multiple, consulatul nu mi-a dat decât o viză de trei luni, fără nicio explicație. Însă în timpul demersului de cerere a vizei, am oferit explicații de la organizația care spunea că îmi va acoperi toate costurile, asigurarea, că nu aveam nevoie de justificări suplimentare în legătură cu banii pe care aveam în cont, însă funcționarul de la centrul de vize era foarte <laughs> îngrijorat de reputația lui în rândul colegilor. Îmi spunea că el ar avea probleme uh, cu colegii dacă nu am, aș avea eu acel document. Deci spunea că, pachet, că documentația mea era incompletă, deci a trebuit să mă duc repede la bancă, din fericire. Era o filială aproape, am așteptat încă o oră în plus, bineînțeles, orice persoana care se ocupa de asta nu era acolo. Bineînțeles că cineva trebuie să-ți semneze documentul respectiv de la bancă, după care repede trebuie să fug din nou la centru de vize, însă ei erau în pauză de prânz. Așa că am mai așteptat o oră până au deschis și am mai așteptat încă 30 de minute, deoarece erau alți oameni la coadă în fața mea. Doar pentru a le da un document. O declarație de la bancă care de fapt era inutilă pentru cererea mea de viză. Și după asta am obținut viza de 3 luni și când m-am întors, bineînțeles, de la bursa respectivă, am făcut din nou o programare repede, deoarece trebuia să mă deplasez uh, la un festival de documentare cu privire la mm, drepturile omului. Eu apăream acolo într-un film documentar. Alte experiențe legate de centrele de vize. Mm. De exemplu, când îi explicam unui funcționar că nu am nevoie de anumite documente, mm, respectivul insista că da, că am nevoie. Fără să țină cont de întreaga imagine de ansamblu. Deci ei erau acolo să-și facă treaba și nu acceptă nicio explicație, indiferent cine e și cât de greu încerci tu să le explici că n-ai nevoie de documentul respectiv. Și bineînțeles, ești tratat uh, frumos doar când plătești mai mult. Da, e <laughs> interesant. Te pun într-o cameră foarte confortabilă, cu canapele, îți oferă un ceai, o cafea și e și ciudat. Treci pe lângă cei care stau la coadă zona aceea specială uh, pentru care trebuie să plătești, bineînțeles, în plus. Țineam să vă împărtășesc și acest detaliu. Deci spuneam, de multe ori trebuie să fac cereri, bineînțeles că există costuri. Mă uitam în pașaportul meu să văd câte vize am primit în ultimii ani. Patru vize Schengen, una de trei luni, alta de șase luni și două de un an. Și vă spun, sunt norocoasă deoarece ultima a fost de un an și am scăpat de demersurile astea. Avem, deci, taxele respective pe care le, putem, le trebuie să le plătim plus taxa suplimentară dacă vei să aibă loc totul mai rapid. Spuneam la început că mă consider norocoasă deoarece un coleg de-al meu care a fost deținut politic, care a fost eliberat anul trecut în august, el și cu soția lui, care și ea este fostă deținută politic, de fapt toată familia a tot fost în închisoare de mai multe ori, deci ei au cerut o viză pentru a merge în Germania la un eveniment și ambilor li s-a refuzat viza Schengen. Nu li s-a oferit niciun motiv Consulatul s-a temut că ei s-ar putea să nu se mai întoarcă în țară. Simur se numește acest jurnalist. Mi-a spus că a fost foarte... A fost mai umilitor să primească acest uh, răspuns decât să nu primească viza. Zice, am, mi-am petrecut 5 ani în închisoare. Dacă aș fi vrut să emigrez și să cer azil, aș fi putut să o fac înainte și n-aș, mi-aș fi petrecut atâția ani în închisoare. Și voi încheia cu un ultim exemplu. Un alt prieten, tot jurnalist. A avut niște, o jurnalist a avut complicații, de, probleme de sănătate, a trebuit să facă operație de înlocuire a șoldului. Nu a putut să călătorească pentru tratament în ultimii șase ani, deoarece era pe o listă a persoanelor interzise, deoarece lucrase pentru o publicație care nu e blocată doar în țară, ci și în exil și o parte din personalul de acolo erau pe o listă de persoane care nu puteau părăsi țara din cauza unei anchete penale în curs împotriva publicației respective. Deci când ea a cerut să călătorească pentru o vizită medicală, i s-a refuzat viza. De același motiv, că s-ar putea să nu se întoarcă, că nu e căsătorită și că nu are suficienți bani în cont pentru a dovedi că uh, poate să se întrețină. Jurnaliștii Fără Frontiere, alte organizații au explicat că vrea să meargă doar la tratament, dar degeaba. Practic a trebuit să, preie, să reia din nou întreg procesul, spună că trebuie să se uh, întâlnească cu un medic în străinătate pentru un aviz în legătură cu CDRS-ul în continuare pentru probleme de sănătate. Deci doar așa a obținut viza respectivă. Vă mulțumesc! Mă gândeam că speram, auzindu-vă pe dumneavoastră, că pe viitor cetățenii mei să nu trebuiască și ei să treacă prin uh, aceleași probleme. Acum, o avem uh, acum pe doamna Elisabeth Divic, directoră de programe de la rețeaua internațională a orașelor de refugiu, ICORN, și un reprezentant al mecanismului temporar de transfer al UE. Dumnezeu ne va oferi o altă perspectivă. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, membrii ai subcomisiei, domnilor și domnilor, reprezint rețeaua orașelor de refugiu și aș dori să vă prezint câteva exemple de succes. Noi suntem o structură independentă care dorește să îmbunătățească libertatea de expresie la nivel mondial. Avem 70 de membri, municipalități, dar și alți uh, alte tipuri de protagoniști, cum ar fi ONG-uri. Fiecare oraș oferă o perioadă de 2 ani remunerată jurnaliștilor sau de persoane persecutate pentru activitățile lor. Dreptul de reședință este temporar, nu pe termen lung. De regulă, beneficiare sunt oameni care nu mai pot lucra în propria lor țară, militanți pentru drepturile omului, care au fost victime ale abuzurilor din cauza activităților pe care le-au desfășurat pe plan creativ sau jurnalistic și nu mai pot lucra în țara lor de baștină. 65 din aceste orașe se află în 15 state europene, celelalte în America. Sunt și membră a platformei de relocare temporară a Uniunii Europene. Aceasta este o platformă globală care reunește instituții internaționale implicate în relocarea temporară a apărătorilor drepturilor omului. Obiectivul nostru este să faciliteze coordonarea și cooperarea între factori implicați în relocarea temporară a apărătorilor drepturilor omului. Este vorba de o inițiativă a Comisiei Europene coordonată de Protect Defenders EU, un mecanism paneuropean de protecție a militanților pentru drepturile omului. Cam două treimi dintre membrii se află în Europa. În conformitate cu normele europene, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ofere asistență rapidă și protecție apărătorilor drepturilor omului care se află în pericol în statele terțe inclusiv eliberarea de vize de urgență și oferirea de adăpost temporar în statele membre ale Uniunii Europene. Ce înțelegem prin relocalizare temporară? În opinia mea, vorbim de trei categorii principale. În primul rând, o nevoie neplanificată, când trebuie să scap de o situație periculoasă, în general situații de urgență. Apoi acțiune planificată, relocare pe termen scurt, cam de 3 luni, pentru odihnă, refacere, formare, lobbying și networking. Și apoi mai avem uh, perioadă și mai îndelungată, 1 sau 2 ani, dar tot cu caracter temporar, asta în cazul în care apărătorii drepturilor omului sunt victime ale amenințelor pe termen lung, riscă închisoare sau riscă abuzuri fizice. E vorba de o perioadă mai lungă de cele 90 de zile pe care le oferă o viză Schengen și atunci eh, noi cooperăm cu diferite autorități naționale în care se află orașul nostru de refugiu pentru a găsi posibilități de eliberare a unor vize care să corespundă nevoilor beneficiarilor noștri. Și o să vă dau exemple de ce se poate face. În Danemarca, am contactat autoritățile care se ocupă de migrație și nu au găsit nicio dispoziție în normele de drept intern care să ne permită extinderea acestei perioade. Cu sprijinul Consiliului Danez pentru creația artistică, am făcut lobby pentru modificarea câtorva legi în vigoare. Și legislația a fost modificată și, prin urmare, acum un scriitor care este invitat într-un oraș de refugiu să permită un permis de reședință pe 2 ani, pentru ei și pentru familiile lor. Acest scriitor primește un drept de muncă limitat și are voie să câștige bani din activități conexe profesiei declarate. Și membrii familiei au dreptul de muncă. Apoi din Suedia, guvernul suedez a răspuns pozitiv la deschiderile noastre, pentru că organizația orașelor suedeze, membre ale rețelei noastre, au făcut lobby în acest sens. Avem cam 25 de astfel de orașe în Suedia. Consiliul Artistic din Suedia și rețea noastră a abordat uh, municipalitățile și au încercat să vadă cum s-ar putea obține permis de reședință sau viză care să le permită să stea în țară până la 2 ani de zile. Asta spus pentru că uh, persoanele respective se pot uh, autofinanța, pot să cea, facă o cerere de, pentru viza acordată persoanelor cu profesii liberale. scriitorii, apărătorii drepturilor omului, care sunt invitați să, să locuiască într-un astfel de oraș, acum pot cere direct un permis pentru 2 ani în vigoarea acestei dispoziții. Există un formular special și se poate confirma că ei se înscriu în această categorie și că sunt apărători ai drepturilor omului și atunci autoritățile suedeze pot să le ofere acest permis și membrii familiei pot să îi însoțească. Permisul de reședință îți dă dreptul să ai reședință permanentă în Suedia dacă poți dovedi că te poți, te poți, uh, îți poți uh, câștiga banii necesari de unul singur. majoritatea celor care ne contactează nu vor să devină refugiați, nu vor statut de refugiat, vor o relocare temporară care să le permită să se întoarcă în țară când lucrurile sunt sigure, să păstreze contactul cu comunitățile lor de baștine. Pe scurt, doresc să continue să funcționeze în calitate de apărători ai drepturilor omului. În alte țări, chiar municipalitățile cooperează cu autoritățile din domeniul imigrației pentru a găsi soluții la problemele acestor uh, persoane care vin pentru o perioadă temporară. <coughs> Majoritatea permit și membrilor familiei să, să locuiască alături de aceste persoane, dar sunt țări unde avem probleme. Alte organizații, membrele platformei, au avut dificultăți similare în relația cu autoritățile naționale mai ales încercarea de a obține sprijinul uh, ministerelor de externe sau așa mai departe. În Olanda există un mecanism care oferă o perioadă de reședință scurtă pe doar trei luni și avem fundația din Hamburg pentru cei care sunt victimele persecuției politice și aici se oferă o perioadă de un an de zile în Germania. S-am dorit să existe mai multe posibilități pentru acești apărători ai drepturilor omului. Sugestia mea ar fi în primul rând, guvernele statelor membre să discute situația cu parteneri avizați, cum ar fi platforma noastră sau alte platforme similare care operează la nivel național și regional. Doi, sprijiniți aceste organizații în dialogul lor cu autoritățile naționale și trei, sugerați aplicarea legislației naționale pentru a răspunde la nevoile apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor care îi sprijină și dacă e nevoie, modificați legislația sau regulile în vigoare. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Deric, pentru această prezentare. Dau acum cuvântul membrilor noștri. Avem încă 18 minute la dispoziție. Vă rog. Vroiam doar să vă, să vă mulțumesc pentru cele prezentate închipui că nu e, nu e ușor uh, întotdeauna, după cum ne-ați spus. M-am gândit la, la cazul dumneavoastră cu încercarea de a obține vize și după aceea când colega din Marea Britanie ne-a spus care sunt temerile ei, m-am gândit și eu că da, ar fi bine să nu se întâmple așa. Ne-am închipui ce înseamnă să încerci să obții o uh, viză dintr-un stat terț și mă gândeam la la munca administrativă pe care trebuie să o facem, la povara administrativă pe care ar trebui să o reducem pentru toată lumea, însă aveți dreptate. Dumneavoastră aveți cu totul alte probleme pe care trebuie să le rezolvați și ar fi bine să existe o procedură mai ușoară pentru dumneavoastră și cei ca dumneavoastră. Cred că procedura în, în ultimă instanță nu e mai grea pentru dumneavoastră ca apărătoarea drepturilor omului, dar nici mai ușoară. Și în plus aveți o grămadă de alte, alte griji pe cap. Evident, ar trebui să vedem ce se poate face. Vă mulțumesc foarte mult oricum pentru activitatea desfășurată. Din partea socialiștilor, cineva? Atunci, domnul Benian? În primul și în primul rând, cred că ar fi bine dacă am putea găsi o definiție universal acceptată, pentru că dacă vedem lucrurile din perspectiva birocratului care, care preia dosarul, ce înseamnă pentru ei un apărător al drepturilor omului? E persoana care vine la el și se declară apărător al drepturilor omului, pe oricine poate să facă așa ceva. sau am putea eventual să creăm un fel de registru al acestor uh, apărători ai drepturilor omului care să ar putea fi acceptat de anumite autorități, un registru permanent adus la zi. Deci nu primești pe viață eticheta de apărător al drepturilor omului. Mă gândesc că s-ar putea face așa ceva. regimul de vize Schengen e mai bun decât cel britanic. Eu sunt vicepreședinte în Internaționala Liberală, avem un comitet de, de 20 ceva de membri. Și vă spun că e foarte greu să organizăm o întrunire a membrilor în Marea Britanie din cauza regimului de vize și e vorba de politicieni de prim rang. Noi avem sediu în Londra și n-am reușit să-l aducem pe uh, conducătorul opoziției din Congo. A trebuit să mergem să ne întâlnim cu el în, în Paris. N-am putut să-l aducem la Londra. Uneori cineva primește viză britanică, dar n-are viză Schengen. E o prostie fără pereche avem asociație politică internațională, eh, suntem o societate, asociație politică internațională, dar funcționăm ca un ONG. Eh, suntem invitați la, la, la Consiliul Drepturilor Omului la Geneva și trebuie să decidem cine e delegatul nostru, pentru că eh, trebuie să vedem cine poate intra în Elveția fără viză. Și ades, cel mai adesea merge unul dintre europeni, pentru că africanii nu primesc viză. Cred, prin urmare, că ar fi nevoie de un astfel de, de registru cu politicieni de marcă, apărătorii drepturilor omului. Sunt, sunt șefi de partid, liderii partidelor de opoziție, de anumite să și nici ei nu primesc vize. Ce s Canton, în Regatul Unit, liderul opoziției din Camerun. Încă nu avem niciun răspuns de la autoritățile britanice dacă o să lase să intre pe teritoriul britanic sau nu. Și vorbim de o țară unde s-ar putea să izbucnească un război civil. Deci e foarte, foarte greu. Și trebuie să facem ceva. Mulțumim mult, Phil. Ana? Cred că suntem cu toții de acord că sistemul de vizită pe care îl avem nu e cel mai bun din lume și că e nevoie să-l îmbunătățim. Și, și eu speram că britanicii nu <laughs> ar fi, ar fi trebuit să aibă nevoie de alt sistem decât cel european, dar asta e. Din câte am înțeles din dezbaterea acum, cred că apărătorul drepturilor omului le este chiar mai greu decât, decât de obicei. Am înțeles că trebuie să arătați contul bancar pe ultimele patru luni să, și să, să obțineți aceste documente de la reprezentanții unor guverne care încearcă să vă arunce în temniță. Și practic le puneți sub nas uh, toate sursele de finanțare ca să știe exact pe cine trebuie să își face data viitoare. În plus, uh, sunteți puși pe drumuri permanent. În fiecare săptămână trebuie să mergeți uh, pe cine știe unde și asta vă face chiar mai vulnerabil decât sunteți deja în situațiile în care presiunea asupra apărătorilor drepturilor omului crește peste tot. De aceea cred că situația noastră este mai grea decât, uh, decât cea a oamenilor de rând. Și spuneați cum putem decide cine e apărătorul drepturilor omului sau nu. Ne? Avem programe europene. Spuneați că operați în parametrii unui program finanțat de Comisia Europeană. Deci avem aceste programe europene. Ei, din motive întemeiate, organizează conferințe pe teritoriul european pentru că vrem să îmbunătățim această situație. Și dacă ei invită apărătorii drepturilor omului, uh, invitațiilor li se refuză viza Schengen. E, e, o, e o incoerență de nivel maxim. Greenpeace, Amnesty, Human Rights Watch, personalul lor sunt invitați să vină la o conferință. Pe păi dacă ai invitație în calitate de reprezentanță a, a, a, a unor astfel de organizații, clar trebuie să o primești. Ești un apărător al drepturilor omului, nu mai trebuie să dovedești nimic. Nu e vorba de a sta aici la, pentru o veșnicie. Trebuie să ajungă la o conferință și atunci li se cere o, o stivă de documente să arate de unde le-au venit banii în ultimele șase luni. Închipuiți-vă că e vorba de, de militanți din Egipt, din, din țări cu regimuri extrem de stricte. Adesea spunem, țara cu tare ar trebui să facă, țara cu tare ar trebui să facă. Nu, trebuie să ne gândim ce putem face noi. Pentru că aici noi putem lua măsuri, nu altcineva. Îmi plac recomandările concrete și, în esență, recomandarea concretă este haideți să vedem uh, ce se întâmplă cu cei care evaluează această documentație sau care pregătesc procesul și de aia cred că ar trebui să discutăm cu colegii de la LIBE care au și experiența tehnică necesară să, să asigurăm măcar un minim de coerență pe acest plan. Pentru că asta e ceva ce noi putem face. Mulțumesc foarte mult, Hana. Din câte am înțeles, colegii de la Libe au fost invitați să participe la ședința de astăzi. Poate ar trebui să repetăm invitația. Tina, vrei să intervii și tu? Mulțumesc. Într-adevăr, cred că ar trebui să avem un efort concertat uh, cu cei de la Libe. Eu sunt membru Libe în același timp, pentru mine e mai ușor. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite. Într-adevăr, e nevoie de, de flexibilitate pe lângă mobilitate, pentru că vreți să puteți uh, circula în tot spațiul european și trebuie să puteți uh, reacționa rapid, uh, fără a vă limita rețelele la o, o, o, o zonă temporală și geografică limitată înțeleg și dilemele pe care le pune codul de viză, pentru că acesta lasă foarte mult la latitudinea statelor membre acest risc de ședere permanentă. Adesea e un motiv de respingere a solicitărilor de viză și e greu să contești. Cum poți să convingi pe cineva că nu ai de gând să rămâi acolo pentru veșnicie? După cum spunea și Hana, statele membre au și calcule politice proprii, nu vor să ofenseze guvernul unui stat terț din care vine respectivul apărător al drepturilor omului. Vă referiți la definiția acestei categorii a apărătorilor drepturilor omului. S-a spus că a fost mai flexibilă, sunt pe deplin de acord, dar asta îngreunează lucrurile în același timp, pentru că atunci cum uh, își vor modula definițiile fiecare stat membru? Uh, Și apoi, uh, în ultima intervenție, spuneați cât de importantă e cooperarea cu societatea civilă. E vorba de organizații care lucrează cu acești uh, apărători a drepturilor omului. Bine, ei, aceste organizații ar putea contacta autoritățile centrale și să spună este vorba într-adevăr de un apărător al drepturilor omului. Pentru că există o anumită marjă de manevră în codul de viză, dar cum ne-am putea asigura că acest cod este aplicat într-o manieră mai uniformă și că se recurge într-adevăr la posibilitatea uh, de, de a flexibiliza lucrurile pentru apărătorii drepturilor omului, pentru că acestea există în codul de vize. Vorbeați de, de, de permis de reședință pe 2 ani, asta merge dincolo de dispozițiile din cod. Ar fi oare nevoie de legislație paneuropeană pe această temă referitoare la șederea pe termen mai lung, dar nu permanentă, ca, asta pentru că apărătorii drepturilor omului să, să poată coopera mai bine și opera mai bine pe teritoriul european? Mulțumesc. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Am și eu o remarcă foarte rapidă. Vreau să spun că pe lângă toate lucrurile care s-au spus deja, este și un semnal politic. Cred că dacă luăm în serios drepturile omului, dacă vrem să jucăm un rol noi, Uniunea Europeană, în lume, pentru drepturile omului, trebuie să transmitem un semnal politic nu susținem aceste obstacole în calea activiștilor pentru drepturile omului, ci din potrivă îi susținem și în același timp aș spune că este un semn simbolic dacă reformăm aceste criterii de acordare a vizelor. Bun, mulțumesc pentru intervenții. Nu știu cine ar dori să răspundă la întrebări prima. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la această problemă foarte sensibilă a registrului, pentru că cred că sunt câteva aspecte aici. Prima uh, ar fi cine definește acest lucru și adesea un actor autodefinit este uh, cel mai bun pentru a intra în dialog cu un ofițer consular care are toată această documentație care demonstrează legătura și activitatea acestei persoane. Uh, și aș vrea să subliniez faptul că nu vorbim despre hoarde de oameni care vin aici și care se identifică ca fiind activiști pentru drepturile omului. dar ar putea fi chiar periculos pentru ei să se identifice ca atare. Uh, așadar, este un schimb care trebuie să aibă loc și, bineînțeles, că ofițerul consular trebuie să aibă această capacitate de a refuza acordarea unei vize. Dar ideea este că acest ofițer trebuie să se uite la documentație și la solicitare cu alți ochi și pentru asta nu cred că este nevoie să avem un registru. Celălalt aspect legat de registru este, bineînțeles, siguranța. Și să știți că apar scurgeri care pot însemna un pericol foarte mare pentru unii dintre colegii mei. Asta ar fi ce am de spus legat de registru. Nu știu, poate colegii mei au mai mult de spus pe această temă. Sunt de acord, uh, problemele acestea legate de siguranță sunt un lucru care trebuie luat în calcul. Uh, când vorbim despre un cod unitar în Schengen sau UE, cred că ar fi foarte frumos să avem așa ceva, dar nu avem timp să așteptăm. Ce mai rapid este cel mai bun de aceea recomand ca fiecare stat membru să vadă ce poate face, pentru că orice ar fi de ajutor. Și poate eventual să, să lucrați mai de aproape în legătură cu vizele Schengen care există deja, de pildă dacă a existat deja o aprobare, poate că următoarea viză solicitată ar merge mai repede, nu trebuie să aduci toate documentele odată la șase luni. Mulțumesc! doamna Gaybolan. Da, asta vreau să subliniez și eu în ceea ce privește ușurarea situației. Dacă am avut deja 20, 30, 40, 50 de vize în pașaport, cred că este destul de clar că am demonstrat că n-am de gând să vin să mă stabilesc în niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Dar mai sunt două lucruri pe care aș dori să le precizez. Unul legat de definiții. Definiții definire activiștilor pentru drepturile omului. Mi-am ce aminte foarte mult de discuția despre definiția prizonierilor politici și, și mi-aduce aminte de guvernul meu care spun că nu există, că nu este ni, nu există niciun prizonier politic. Sunt 100, peste 100 de oameni care sunt închiși, dar care, despre care guvernul spune că nu sunt prizonieri politici, deși deținuți politici, deși sunt. Asta ca idee în legătură cu definițiile. Bă, în ceea ce privește uh, uh, declarațiile bancare, bun. Dacă uh, dacă contul bancar este înghețat de același guvern, dacă nu poți să arăți nimic pentru că ți-a fost înghețat contul bancar de câțiva ani, este o altă problemă. Da. Încheie aici. Mai avem două minute, nu este rău. Și în cele din urmă, cred că avem din partea comisiei, din partea DigiHome, pe doamna Sorensen, e undeva pe aici? Da! Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute e cam puțin, dar ar fi o intervenție simbolică, pentru că cred că este nevoie ca comunitatea dumneavoastră să se deschidă pentru a primi informații mai bune și mai degrabă neutre despre politica de acordare a vizelor. Voi încerca să fac acest lucru în două minute. Când vorbesc despre politica de acordare a vizelor, este vorba despre vize de ședere pe termen scurt mm, și mă bucur că cineva ne-a spus că sistemul Schengen ar fi chiar cel mai rău de pe planetă și uh, în plus, uh, recomandările despre care vorbiți există pe legislație, lucrurile sunt destul de simple. Există o listă de criterii uh, de uh, criterii pentru acordarea vizelor pentru state terțe și apoi este un cod care este un fel de rețetar. Ce faci ca să soliciți o viză, ce faci ca să o procesezi și să o emiți. Și a fost revizuit recent. Înainte de această revizuire am avut chiar o consultație publică, lumea aș putea exprima punctele de vedere legate de politica vizelor în momentul de față și am primit foarte puține răspunsuri și în general nu făceau referire la participarea uh, activiștilor pentru drepturile omului la acest constituționar. Deci decât să vorbiți între voi, poate că ar fi bine să uh, luați legătură și cu alte, alte reprezentanțe ai statelor membre sau ai Comisiei Europene. Dincolo de aceste instrumente avem uh, niște acorduri de facilitare a vizelor pentru Azerbaijan, printre altele, uh, care uh, prevede simplificarea anumitor documente și de asemenea o taxă mai mică pentru acordarea vizei. Și apoi S-a discutat despre definiții, bun, ă, astea sunt într-adevăr foarte complicate și nu cred că sunt o cale de urmat. Ă, prezența consulară Încercăm în fiecare zi să uh, creăm o rețea și uh, serviciile externe care nu au uh, și reprezentanței autorităților statelor terțe, vorbim despre companii private care de bine de rău au o prezență mult mai bună astfel încât oamenii nu trebuie să călătorească pe distanțe lungă pentru că consulatele de obicei se află în capitale, există o taxă care trebuie plătită, uh, dar așa operează sistemul. Și apoi, de vreme ce nu am timp să intru în detalii legate de toate aceste aspecte din recomandările dumneavoastră, ar fi fost bine să o pot face pentru că cred că este, se bazează pe o anumită lipsă de cunoștințe elementare. Ar spune că acest cod al vizorilor care a fost revizuit, trebuie să spun, uh, am eliminat uh, anumite categorii, categorii specifice de uh, solicitanți sau scopuri uh, ale călătoriei din simplu motiv că vrem să facilităm solicitarea și procedurile privind vizele pentru toată lumea, nu în mod specific pentru uh, activiști pentru drepturile omului care poate că au motive să spună că au nevoie de vize mai mult decât alții. Există 16 milioane de solicitări pe an și toată lumea are motive legitime de a solicita viză, dar în acest cod revizuit fără anumite categorii, în afară de bun, biletele de călătorie pe mare, dar nu cred că vă interesează în mod deosebit acest lucru, le-am făcut mai generoase, mai armonizate și am simplificat regulile. Avem această așa numită cascadă. După ce primești un anumit număr de vize, poți să primești uh, vize mult mai ușor și pe termen mai lung, de la 1, 2 până la 5 ani. 5 ani în general. Și apoi aici se spune că Comisia trebuie să monitorizeze statele membre vreau să vă atrag atenția asupra mecanismului de evaluare Schengen, prin care evaluăm toate statele membre în întregul domeniu al achiului Schengen și facem niște raporturi, niște, primim evaluarea riscului de la Frontex, dar și de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Deci nu stăm doar în birouri, chiar ieșim pe teren și pă, înțelegem destul de bine ce se, înțeleg, ce se întâmplă pe teren. Da, Cred că asta ar fi cam totul, dar oricum suntem uh, dispuși uh, să vă punem la dispoziție informațiile pe care le deținem. Mulțumesc foarte mult! Am rugat comisia să fie foarte concisă. Vreți să este doar o remarcă pentru că vă mulțumesc pentru ce ne-ați împărtășit, pentru că arată foarte clar că uh, trebuie să discutăm unii cu alții pentru că sunteți experți în regulamentele privind dezele, noi suntem experți în ceea ce privește drepturile omului, dar înțelegerea generală este că trebuie să-i protejăm pe activiștii pentru drepturile omului, uh, un spațiu din ce în ce mai mic și nu vreau ca regulamentele privind vizele să fie parte a acestei tendințe și uh, orice găsim trebuie să respecte regulile, dar cred că uh, trebuie să ne facă să progresăm. Mulțumesc foarte mult tuturor. Din păcate, ne expira timpul. Se pare că ar fi loc pentru uh, discuții utilare cu Comisia pe tema aceasta. Deci poate că putem discuta aceasta și ulterior. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, în special uh, invitatelor noastre și mult succes. Și vă mulțumesc tuturor. Este ultima mea ocazie să prezidez ultima ședință a Comisiei pentru Drepturile Omului. Le mulțumesc uh, tuturor pentru că ne-au răbdat și vom reveni. Voilà, on va passer euh, au point... Vom trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, care este schimbul de opinii privind uh, al treilea plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația. Alături de noi avem încântarea să avem pe Lote Knudsen, directora generală de drepturile omului, chestiuni de interes global și multilateral SAE, Chiara Adamo, șef de unitate, Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare de la Comisia Europeană, și Gael, nu, mi-e greu să pronunț uh, numele Dumnezeu. Gael du Sepulcre, numele rețelei pentru drepturile omului și democrație. Bun, cred că este un moment important uh, aici în Parlamentul European, ca urmare a discuției pe care am avut-o la audierea înaltului reprezentant, domnul Borrell, privind interacțiunea pe care o avem în activitatea Parlamentului privind drepturile omului și uh, munca SAE, precum și prioritățile definite în acest al treilea plan de acțiune, cred că este important să putem integra în mod real activitatea de aici, activitatea care a fost deja depusă și îi mulțumesc lui Isabel Visler care a uh, muncit din greu la raportul anual privind drepturile omului, realizat pe perioada 2018 și care deja ne oferă câteva puncte de reper, puncte de reper consensuale aici în interiorul Parlamentului și cred că este important să lucrăm pornind de la această bază, dar și să lucrăm la diferitele priorități care au fost definite de comisie, de subcomisia drepturilor omului privind Uh, activitatea în care, în privința care ne-am implicat. Știm toți că nu este un plan de acțiune în sine care să transforme politica externă a Uniunii Europene dar dacă, put, dacă îl putem utiliza ca instrument pentru a injecta doza necesară de ambiție în tot ceea ce facem în calitate de actor responsabil pe scena mondială, sunt convinsă că vom fi mai puternici, cu siguranță nu mai slabi și vom vedea de asemenea mai multe rezultate în politicile privind drepturile omului, fără să afectăm alte obiective, alte politici externe cum uh, se întâmplă de obicei Aici exemplul uh, în această săptămână al alteri la întâlnirea cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, ne demonstrează în ce măsură este important să fim coerenți în acțiunile noastre și să putem la fiecare întâlnire pe care o avem cu responsabili ai unor țări partenere, pentru că este adevărat, avem relații cu țări din toate părțile lumii. Este important uh, să discutăm această uh, chestiune a drepturilor omului. Vorbesc despre întâlnirea cu Arabia Saudită, dar și despre discuția pe care am avut-o ieri uh, privind chestiunea iraniană, deci să putem în mod sistematic, chiar dacă există mize de politică externă uh, cum ar fi acordul nuclear de pildă, să putem să luăm în calcul, să putem să punem pe ordinea de zi aspectele legate de drepturile omului și să arătăm că uh, activitatea Europei, munca pe care depinde de Europa nu este una cu dublu standard, standard atât în ceea ce privește politica externă, cât și în politica internă privind drepturile omului, pentru că dacă vrem să devenim mai credibili în lume în privința drepturilor omului, este important ca în interiorul spațiului european să avem o politică a drepturilor omului care să fie respectată de toate statele membre. Așadar, munca pe care trebuie să o depunem este una de coerență politică noi aici în Parlamentul European, diferitele comisii care lucrează pe aceste aspecte și mă bucur să văd aici Direcția Generală care se ocupă de dezvoltare. Noi lucrăm și în parteneriat cu diferitele comisii, fie că este Comisia pentru Dezvoltare, Comisia Comerț Internațional, Comisia Mediu, toate aceste comisii care mai mult sau mai puțin au de depus o muncă legată de drepturile omului. Bun, Parlamentul stă la dispoziția celorlalte instituții, bineînțeles, fiecare avem rolul nostru instituțional, dar să nu uităm că lucrăm toți la același proiect, care este proiectul Uniunii Europene în domeniu și proiectul drepturilor universale ale omului, care, din punctul nostru de vedere, ține de această universalitate. Și cred că suntem toți pe aceeași lungime de undă la acest nivel. Îi dau cuvântul lui Lote și apoi eh, celorlalte eh, invitate prezente. Mulțumesc, Lote! Mulțumesc mult, uh, domnul președinte, pentru cuvintele de bun venit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vorbeați despre domnul Borrell. Poate că merită spus că la primul Consiliu pe, pe afaceri externe, pe 9 decembrie, drepturile omului erau pe ordinea de zi. Și cred că asta arată lucrul pe care tocmai l-ai demonstrat, ce anume că uh, aceasta este o comisie care eh, că avem un reprezentant al Comisiei care pune dreptul omului în mijlocul agendei noastre. Bineînțeles, acest lucru este foarte important, mai ales într-o lume în care există, există multe rivalități și în care suntem văzuți și trebuie să fim văzuți și vrem să fim văzuți ca uh, un uh, apărător model al drepturilor omului. Poate că ați uh, observat că domnul Borrell abia în a doua zi de când și-a preluat funcție s-a dus la un forum al ONG-urilor și al societății civile privind activiștii pentru drepturile omului de mediu. Este un, important, un mesaj foarte important faptul că s-a dus și a ținut primul discurs public și faptul că subiectul este unul dintre subiectele noi uh, care trebuie să ne implicăm din ce în ce mai mult. Un aspect general legal de multilateralism, pentru că nu cred că trebuie să uităm că a susține drepturile omului este, bineînțeles, o valoare în sine, dar pentru că eu mă ocup de multilateralism și despre uh, ordinea bazată pe, pe reguli internaționale, îl văd ca pe o componentă esențială a multilateralismului. Dacă vrem ca sistemul internațional să fie puternic, dacă vrem să fie eficient, uh, trebuie să promovăm și drepturile omului în mod constant uh, și să folosim toate posibilitățile, de la adunarea generală la ONU, uh, Consiliul pentru Drepturile Omului, uh, Biroul Înaltului Comisar, toate acestea trebuie să fie parte a domeniului nostru de activitate pentru a susține drepturile omului. Știți mai bine decât oricine altceva toate provocările cu care se confruntă drepturile omului astăzi și este clar că drepturile omului sunt sub presiune, cum n-am avut poate niciodată. Ați vorbit despre valoarea universală a drepturilor omului. Uh, care este partea identității noastre, care ține de toată activitatea noastră, dar nu e neapărat la fel în acest peisaj politic aflat în schimbare din alte țări din lume. Și sunt cei care susțin că este o valoare occidentală mai degrabă decât una universală. Deci apar niște atacuri, anumite percepții uh, care nu au existat în cei 70 de ani de când s-a semnat acordul privind Carta ONU și eh, dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră, vedeți, există atacuri împotriva activiștilor pentru drepturile omului, există anumite scăderi în eh, drepturile femeilor, eh, exploatarea copiilor și munca copiilor, interferențe în procesul democratic, intimidarea jurnaliștilor. Există foarte multe exemple. Deci acesta este momentul în care trebuie să stăm strâns uniți. Și cred că raportul anual global privind drepturile omului și situația lor a venit la momentul potrivit. Într-adevăr, domnul Borel a fost foarte elocvent în intervenția domniei sale și a vorbit despre uh, nevoia de a coopera strâns cu Parlamentul în aceste privințe și pot să vă asigur că acest raport este parte a ceea ce vedem ca pe o contribuție la planul de acțiune pentru drepturile omului despre care am venit aici să vorbim. Deci este o parte a procesului eh, cooperării noastre. Bineînțeles, eh, vorbim eh, despre nivelul de ambiție care este ridicat și prioritățile noastre pentru următorii 5 ani. Și trebuie să spunem că planul de acțiune a, defini, a devenit un document de referință, este unic în felul său, în lume, deci cred că este un cadru de referință pentru munca tuturor celor implicați, fie stat, de stat sau nu, și pentru țările noastre partenere. Bineînțeles, acesta este motivul pentru care este atât de important în momentul de față să deschidem un nou capitol, să facem bine pentru planul de acțiune pe care îl pregătim. Suntem o societate bazată pe valori, suntem Uniunea Europeană bazată pe valori și acest lucru, bineînțeles, trebuie să se vadă în întregul plan de acțiune și momentul este esențial pentru că a da un răspuns numeroaselor provocări pe care le vedem în toată lumea, a avea o reacție eficientă, ei bine, în acest scop, planul nostru de acțiune va fi undeva la intersecția acestor drumuri. Este foarte clar că trebuie să-l reîmprospătăm. Lumea s-a schimbat atât de mult, după cum tocmai spuneam, și este momentul să ne ocupăm de câteva provocări mm, nou apărute și putem să vorbim despre mediu, despre climă, despre noile tehnologii, despre inteligența artificială și despre tot uh, aceste aspecte legate de democrație, libertatea jurnalismului, de informații greșite, folosirea platformelor și procesul democratic. Deci acestea sunt aspecte care, în care pe lângă valorile noastre comune pe care le promovăm dintotdeauna, trebuie subliniate în noul plan de acțiune. Și pentru că în același timp avem cadrul financiar multianual și viitorul instrument pentru relații externe, este de asemenea important să ne asigurăm că există o coerență între cele două, lucru pe care evident încercăm să-l facem. Deci cred că avem aici o posibilitate de a stabili direcția pentru următorii 5 ani, răspunzând noilor provocări. În munca noastră am hotărât să ne concentrăm pe 5 sau 6 categorii, nu intru acum în detalii, dar uh, Primul se referă la drepturi individuale, la uh, consolidarea și protejarea lor și în al doilea rând vorbim despre crearea unor societăți rezistente, inclusive și democratice și în al treilea rând promovarea unui sistem global pentru drepturile omului și democrație uh, care ține de multilateralism și apoi patru uh, oportunități și provocări tehnologice, cinci ar fi cum cooperăm mai bine. Este clar că individul și drepturile individului sunt în miezul acestui proces, inclusiv non-discriminarea și pe toate libertățile fundamentale încercăm să vedem uh, și probleme legate de contabilitate și subminarea uh, statului de drept, erodarea pe care uh, o vedem și accesul la justiție. Ce a spus doamnă președinte delegată de coerența internă și extern, a fost de asemenea o, una dintre preocupările noastre principale, de aceea ne-am concentrat mai mult pe uh, drepturi economice, culturale și sociale. Este un lucru pe care l-am avut din ce în ce mai mult în ultimii ani și acum își vor găsi și aceste drepturi locul în planul de acțiune în care ne vom concentra de pildă pe activitatea pe care am făcut-o în ceea ce privește accesul la diferite drepturi, fie dreptul la o apă potabilă sănătoasă sau dreptul la apă îngrijiri medicale. Lucruri care trebuie uh, promovate bun, vorbim, uh, lucrăm mai mult în ceea ce privește drepturile de pe piața muncii și Uh, uh, uh, schimburile în schimbul ca drept al omului, comerțul un lucru important, precum și toate lucrurile legate de aceste aspecte. Cred că afacere și drepturile, afacerile și drepturile omului și legătura între ele sunt mult mai sus pe lista noastră de, proc- de priorități față de cum erau înainte. Democrația a fost de asemenea accentuată și mai mult în lumina a ceea ce am văzut la diferite alegeri din toată lumea fie interferența ziariștii, uh, libertatea presei și libertatea de exprimare, dar și folosirea de noi mijloace tehnologice pentru a influența procesul fie prin uh, informații eronate, direct sau prin uh, diferite platforme sociale sau uh, influențarea pluralismului presei din culise. Am vorbit deja despre multilateralism, evident acest lucru este parte a tuturor acestor lucruri și doamna Bașilie de la Viro, în altul comisar pentru drepturile omului, este un susținător foarte vocal al drepturilor omului în toate aceste privințe și, de asemenea, în ceea ce privește noile subiecte, a vorbit despre climă. Clima și drepturile omului sunt foarte sus pe agenda noastră, lucruri care face parte și în abordarea noastră, același lucru pentru mediu, bineînțeles, în care uh, încercăm să studiem ce înseamnă acest lucru și, bineînțeles, acest lucru al activiștilor, al susținătorilor drepturilor omului care sau la baza unei bune parte a activității noastre. Noile tehnologii trebuie menționate la rândul lor. Vrem uh, să ne folosim de aspectele pozitive ale inteligenței artificiale și ale noilor tehnologii pentru a promova dezvoltarea, dar de asemenea trebuie să fim uh, conștienți de pe dezavantaje și aici facem un efort foarte important în promovarea aspectelor etice ale drepturilor omului. Știți că acesta, acesta este una dintre prioritățile noi comisii conduse de doamna van der Leyen și suntem uh, implicați în uh, aceste uh, aspecte modul în care poți să aperci cel mai bine drepturile omului să nu îi lipsește pe diviz de drepturi și libertăți, concentrându-ne în același timp pe fluxul de informații, dreptul la viață privată, dreptul eh, la protecție a datelor private, dar aceste lucruri vor trebui de asemenea să fie în prim plan. Însă este un domeniu nou, s-a făcut, s-a muncat, s-a muncit mult pe această temă și la ONU, la Geneva, dar și aici, eh, inclusiv în mandatele anterioare. De asemenea, vreau să spun că planul de acțiune se va concentra și pe modul în care putem coopera cel mai bine și pe diplomația publică. Cred că este un lucru pe care trebuie să nu îl uităm și este un alt lucru care va juca un rol important. De asemenea, uh, să spunem, uh, dezvăluire constată fie a îngrijorilor noastre privind încălcările drepturilor omului, dar și să împărtășim povești bune avem o paranteză, povești bune despre drepturile omului pe, pe care le promovăm, în care încercăm să ne concentrăm pe exemple din țări unde lucrurile au funcționat. Poate să fie un act legislativ, modul în care se poartă cu activiștii pentru drepturile omului, dar încercați să din când în când să subliniați aspectele pozitive ale cazurilor individuale, situații care funcționează, pentru a nu lăsa o atmosferă întunecată să devină dominantă. Cred că este un lucru în care putem fi de ajutor și prin întâlniri, încercând să promovăm aceste cazuri pe care le vedem în toată lumea. Dar cooperarea este esențială, o facem deja, avem aici o lucrare foarte bună, lucrăm uh, împreună și în cadrul instituției, și între instituții. Am avut consultații cu societatea civilă și cu ong care sunt o parte esențială a acțiunilor privind drepturile omului și avem, fără societatea civilă n-am fi putut face acest lucru și, bineînțeles, cu Parlamentul sunteți un partener și prin numeroasele voastre contacte, pentru că vorbit despre uh, anumite aspecte uh, legate de contactele cu țări, cu asociații regionale, uh, contacte prin apoi hotărârile dumneavoastră, analiza, evaluările și dezbatele pe care le organizați în această privință și contribuția pe care ne puneți la dispoziție din multe puncte de vedere. Așadar, aștept cu nerăbdare să aud observațiile dumneavoastră și în mijlocul unui proces sperăm să avem plan de acțiune privind drepturile omului adoptat Uh, sigur, trebuie să treacă pe la Comisie, pe la domnul Borrell, în a doua jumătate a lui martie. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult. Uh, merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult. Cred că vom reuși să întocmim ceva pentru domnul Borel până atunci. voi da cuvântul acum imediat doamnei Chiara Adamă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lotte Knudsen a trecut în revistă care este intenția din spatele nostru în legătură cu pregătirea acestui plan de acțiune. Da, considerăm că există jumătate de miliard de persoane care trăiesc în țări unde indicatorii cu privire la drepturile omului sunt uh, uh din ce în ce mai negativi. Și societatea civilă ne arată că aproximativ 111 țări din lume sunt țări unde societatea civilă este practic uh, în pericol și atacată. Așa stau lucrurile, nu stau bine, e drept, însă în același timp într-un context multilateral în schimbare, e absolut esențial ca Uniunea Europeană uh, să-și reafirme leadership-ul în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Și acest plan de acțiune este tocmai unul din instrumentele necesare în acest demers nu e un lux. Și dacă e să ne gândim și la perspectiva geopolitică, doamna Arena și doamna Knudsen au uh, pomenit importanța coerenței. Pentru această comisie, valorile sunt esențiale. În ceea ce privește activitatea noastră, avem un nou comisar care se ocupă de valori și transparență și avem o agendă internă foarte ambițioasă de drepturi ale omului. Am venit cu un plan de acțiune cu privire la democrației, mai multe de făcut cu privire la statul de drept și în ceea ce privește dimensiunea externă, va trebui, bineînțeles, să încercăm să acționăm în mod coerent, deoarece fără democrație, stat de drept uh, și drepturile omului nu putem avea o societate pașnică. Protecția drepturilor omului, asta din perspectiva DEFCO, mm, e clar elementul central pentru a garanta o dezvoltare viabilă și e și o șansă pentru a ne uh, îndeplini angajamentele luate în cadrul agendei 2030, așa numitele ODD-uri. 10 uh, din aceste ODD-uri țin de drepturile omului. Numărul 16 se numește mm, obiectivul dezvoltării cu privire la drepturile omului, dar și la celelalte există aspecte ce țin de drepturile ale omului, cum ar fi obiectivul 5, de pildă. Coerența internă în ceea ce privește îndeplinirea acestor ODD-uri uh, reprezintă ceva prioritar pentru această comisie. Deci, din nou, e foarte important să contribuim la uh, activitatea bună desfășurată de SAE. Deci trei lucruri. Trebuie să avem o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește democrația, statul de drept și staturile dre- uh, omului. Cum spunea doamna Knudsen, E posibil ca în trecut ca aceste chestiuni să fi fost văzute importante în mod separat, însă lipsea legătura dintre ele și tocmai asta trebuie să facem noi. Fără acces la justiție n-ai cum să garantezi drepturile omului și dacă nu combați corupția, nu ai cum să garantezi uh, existența unei democrații funcționale. Deci cele trei uh, sunt uh, practic uh, strâns legate. Un al doilea lucru. Să avem o abordare coerentă în ceea ce privește drepturile omului în toate politicile noastre externe. Și Lotte a menționat faptul că avem uh, Green Deal-ul, uh, care are o dimensiune externă importantă. Și aici e clar că trebuie să vedem care este legătura dintre mediu și drepturile omului pentru ca cele două dimensiuni să se consolideze reciproc și pentru ca instrumentele ce țin de mediul înconjurător să nu aibă un, un efect negativ în ceea ce privește accesul apărătorilor drepturilor omului la justiție. Due diligence aici e foarte important, însă, de asemenea, lipsa discriminării, o atitudine nepărtinitoare și în ceea ce privește programarea, uh, Negocierile pe care le aveți la noul uh, instrument uh, Endiki care introduce această abordare și mm, egalitatea între sexe ca fiind esențială, deci asta nu ține doar de asistența pentru dezvoltare, așa cum e acum, ci va fi mm, mai general. Acum, în ce crește rolul societății civile? fără o societate civilă variată și activă, vie, care uh, face să fie auzită vocea populației. Deci aici, la steța fără dezvoltare, deci nu avem cum uh, să avem o dezvoltare durabilă și obiective, dezvoltare durabilă, fără să combatem uh, aceste atacuri la adresa statului de drept și a societății civile. Eu sprijin demersurile um, care sunt în curs. Eu cred că vor fi potrivite uh, scopului pe care îl avem. Poate că unii își doresc acțiuni mai detaliate, însă este un instrument uh, necesar Cooperarea și monitorizarea, bineînțeles, vor fi la fel de importante atunci când va fi publicat acest plan de acțiune. Poate vor fi chiar mai importante decât planul de acțiune în sine. Mulțumesc chiar. Acum îi dau cuvântul doamnei uh, Gael Giusepiulca. Vă mulțumesc foarte mult de, de HRDN, qui est un, un... Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint o rețea de ONG-uri cu bază la Bruxelles și care se ocupă de chestiuni specifice, dar care au o perspectivă globală asupra politicilor europene, asupra impactului în materie de drepturi ale omului și ceea ce privește situația concretă din teren, inclusiv uh, reprimarea, creșterea apărătorilor drepturilor omului, riscurile tot mai mari la adresa multilateralismului și capacitatea sau lipsa de capacitate a politicilor europene de a răspunde la acestea. Și în calitatea unei participante o rețea globală, vă vorbesc în prezent, noi, HRDN-ul, am avut posibilitatea, datorită Serviciului de Acțiune să contribuim la realizarea acestor planuri de acțiune. Asta înseamnă că procesul uh, e în desfășurare de mai bine de 9 luni, dacă nu mă înșel, și societatea civilă a putut să trimită o serie de subiecti înscris uh, la Serviciul European de Relații Externe în contextul unei consultări globale care mergea dincolo de, uh, de noi și includea un spectru larg de organizații adresându-se unui public larg. De două săptămâni suntem în contact cu Serviciul de Acțiune Externă pentru a vedea dacă nu putem primi un feedback de genul celui primit de Parlament în prezent în ceea ce privește situația acestui plan de acțiune. Această consultare nu e lipsită de frustrări, în măsura în care noi considerăm că ar trebui să se meargă puțin mai, mai departe în dialogul cu Serviciul European de Acțiune Externă, în elaborarea acestor planuri. Pentru noi asta ar însemna o recunoaștere efectivă a locului și importanței societății civile în pregătirea unor politici coerente și eficiente în materie de drepturile omului și o manieră de a combate atacurile cărora le face, le este obiect uh, societatea civilă. Ne bucură să auzim că o parte din prioritățile pe care noi le-am fi dorit acolo au fost într-adevăr preluate în același timp, uh, sunt și lucruri care continuă să ne liniștească, în special când e vorba de frazeologia aleasă. Evident, plan de acțiune care vizează integrarea drepturilor omului în politicile comerciale nu are nimic un plan de acțiune care vizează obiectivul uh, ca schimburile comerciale să beneficieze de existența și de asigurarea drepturilor omului în teren. Ă, pentru noi este important să avem angajamente ambițioase și să avem posibilitatea de a dialoga în termeni probabil mai concreți, mai, într-o manieră mai susținută cu serviciul lor de acțiune externă. Și cred că Parlamentul și statele membre sunt în aceeași poziție ca și noi. Ce am propune noi atunci în termeni concreți? Bine, să profităm de lunile ce urmează pentru a avea întruniri pe teme specifice și să continuăm cu schimbul de experiență și cu recomandările noastre, pentru ca în realitate să trecem de la o consultare mai mult de suprafață și de la informarea societății civile la un dialog real, poate chiar la un parteneriat. Știu că, bun, fiecare avem rolurile specifice care ne revin în, în contextul acestei arhitecturi și că fiecare trebuie să rămână ceea ce este în ultima instanță, dar societatea civilă poate contribui pe două planuri, are experiență concretă. La urmă urmelor, noi cooperăm cu ansamblul instituțiilor vizate, există membri ai Serviciului de Acțiune Externă care nu au avut relații cu chiar anumite servicii ale Comisiei de, de multe ori. Noi ne ocupăm cu foarte multe state și cooperăm cu organizații locale. Deci avem ceva de oferit în încercarea de a contura o imagine globală. Constrângerile din teren și cunoștințele acestora ar putea aduce la o mai bună înțelegere a efectului politicilor europene și la rezultate mai bune. La urma urmelor asta dorim uh, să îmbunătățim situația drepturilor omului. Acesta ar fi primul avantaj care ar decurge din implicarea societății civile. Apoi uh, vorbim și de acceptabilitatea politicilor europene în ultimă instanță, pentru că dacă există o șansă reală de dialog cu instituțiile europene, dacă avem un dialog real, un schimb real de opinii pe chestiunile prioritare și dacă fiecare își prezintă propriile probleme și interese, eh, eh, nu va fi vorba sub nicio formă ca societatea civilă să torpileze eh, planul de acțiune care ar avea șanse de succes. Deci de aceea un astfel de dialog ar facilita acceptarea uh, și asumarea acestor planuri, pentru că societatea civilă nu e acolo doar uh, ca să vă critique, ci e acolo și ca să sprijine. Asta în ceea ce privește contextul, în ceea ce privește conținutul, sunt o serie de lucruri care ne liniștesc acolo. Primul lucru care ne îngrijorează ține de echilibrul între acțiunile concrete și acțiunile de principiu. Înțelegem că e nevoie de flexibilitate în plan, însă, în același timp, vrem rezultate concrete, inclusiv pe prioritățile care ne pun cele mai mari probleme. În acest sens, Credem că ar trebui abordate lucruri, acele chestiuni care ne pun numărul cel mai mare de probleme în prezent. Atacurile la adresa apărătorilor drepturilor omului, atacurile la adresa multilateralismului, intervenția tot mai pregnantă a sectorului privat în domenii care au impact negativ asupra drepturilor omului, Și în plus, toate aceste chestiuni care țin de noile tehnologii și de digital. Pentru noi, pentru societatea civilă, e important ca acest plan de acțiune să includă măsuri concrete în direcția întăririi calității dialogului, să trecem de la uh, o consultare de suprafață la un parteneriat real cu societatea civilă, să punem întotdeauna accentul pe protejarea apărătorilor drepturilor omului ca cu titlu de prioritate. Nu putem vorbi de nimic dacă nu avem acești apărători ai drepturilor omului, cei care monitorizează până în aplicarea politicilor în teren și care pot veni cu rapoarte. Există deja o serie de exemple de succes pe care am putea să le, să le continuăm dacă ar exista o astfel de specificare în, în planul de, de acțiune, cum ar fi, de exemplu, respectarea uh, concluziilor uh, summitului de la Paris din 2018. Păi în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, accesul la finanțare e o provocare în exterior și începe să fie o problemă și pe plan intern în Europa, tot mai des auzim de această problemă. societatea civilă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în uh, finanțare. Pentru că, al minteri, cu, cu resurse umane limitate, trebuie să facă rapoarte peste rapoarte. Nu, ar fi nevoie de o flexibilitate care să, să le permită să, să se adapteze la atacurile pe care le suferă în, teren, în termeni concreți. În ceea ce privește multilateralismul, acesta nu e un scop în sine, ce deci ar trebui întărit concret pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului și aici aveți perfectă dreptate și noastră, iar în termeni concreți s-ar putea face foarte multe la nivel european cu titlul de represalii. Pentru că Uniunea Europeană are intenția de a recurge la punctul 5, dialogul interactiv pe tema represaliilor, pentru a evidenția cazuri particulare. Și ar putea menționa țări în acest sens. Concret, asta dacă ne gândim la ansamblul activităților uh, Uniunii Europene, că sunt politici bune, sunt norme bune, dar cum putem întări acest pilon, aceste activități uh, concrete cu multilateralismul? Deci s-ar putea ridica această chestiune la Națiunile Unite și nu se prelevează suficient de mult de această posibilitate. Donc euh, avoir des États qui sont euh, des États connus pour leur violation des droits de l'homme. Sunt state cunoscute că încalcă drepturile omului, drepturile omului care sufocă multilateralismul pentru a reduce și drepturile omului. Ce putem face? Acțiuni concrete în sensul că statele membre pot să vină cu mai multe candidaturi decât există posturi. Ar fi o măsură care în prezent până acum n-a fost luată. Deci e nevoie de un echilibru între principii și acțiuni concrete, însă cred că pe acest plan s-ar putea face mai multe. Parteneriatul cu sectorul privat, asta generează foarte multe neliniști exprimate de toți membrii organizației noastre, fără să vii cu condiții referitoare la respectarea drepturilor omului și să intri într-un parteneriat cu sectorul privat, nu, asta e o problemă uriașă. În fiecare zi înregistrăm încălcarea drepturilor omului în sectorul privat, inclusiv în Europa. Există multe cazuri în acest sens, putem să vă dăm o listă, n-am să o fac acum. Dar e nevoie să să existe angajamente concrete pe, pe, în direcția respectării drepturilor omului. În toate forurile internaționale, Uniunea Europeană spune că ea dorește implementarea principiilor de bază ale Națiunilor Unite pe plan internațional, dar nu se discută nicăieri această chestiune în contextul relației cu sectorul privat. Ceea ce privește digitalizarea, planul de acțiune va spune multe din acest punct de vedere și este într-adevăr un capitol și în opinia mea extrem de important pentru viitor. Va trebui să fim gata pentru viitoarele evoluții. În primul și în primul rând, un sprijin ar fi necesar pentru societatea civilă ca să-și poată moderniza capacitățile proprii. Deci un plus de fonduri, un plus de creare de capacități și un plus de parteneriat cu capacitatea civilă, conferințe la care uh, să fie sistematic și invitată și societatea civilă pentru ca aceasta să-și poată întări de una singură capacitățile proprii. În al doilea rând, tot pe planul digitalizării, E o chestiune puțin uh, vehiculată deocamdată la nivel european și anume rolul platformelor sociale în difuzarea informațiilor. Știm că Uniunea Europeană înțelege că rețelele sociale sunt un vehicul de dezinformare și uh, dorește să ia măsuri pentru a combate atacurile la adresa democrației și mai departe. Gândiți-vă și la imagini prezentate de extremiști pe rețelele sociale și așa mai departe. Aceste rețele sociale, agenții private, operă și ele, operează și ele o selecție a imaginilor difuzate, dar ajung să restricționeze uh, și mesajele transmise de militanții pentru drepturile omului. Sunt rapoarte de interes public care uh, demască încălcările drepturilor omului. Deci avem o problemă aici, că dezinformarea nu înseamnă doar informarea, informațiile false care trebuie combătute sau intervenția unor state străine în, în conținuturile difuzate. Nu. Trebuie să ne asigurăm că în același timp aceste platforme nu permit uh, cenzurarea informațiilor. Pentru că asta înseamnă, în ultimă instanță, aducerea la tăcerea apărătorilor drepturilor omului, calitatea informației trebuie să fie gestionate la nivel public. E nevoie de niște garanții pentru apărătorii drepturilor omului când o, o astfel, de un astfel de ONG uh, face un raport pe tema Filipinilor și Duterte îl arată pe Duterte făcând un gest obscen uh, se raportează o stare de fapt, nu e o minciună, nu e o manipulare. Acest raport ar trebui să fie difuzat inclusiv în Filipine și atunci Facebook nu ar trebui să aibă dreptul să decidă uh, dacă, de exemplu, uh, situația dreptului la avort în Chile e un raport care ar trebui să fie citit sau nu în Chile. În ultimă instanță vorbim de limitele discreționare acordate gestionarilor de rețele sociale. Pe planul principiilor, apoi, euh, esențial de euh, mettre dans le plan d'action. E esențial să includem în planul de măsuri uh, și acțiuni formulate în termen general și care să fie puse în slujba principiilor fundamentale, indivizibilitatea drepturilor omului, universalitatea acestora, coerența politicilor, Ar fi o problemă dacă la final acest plan de acțiune va include doar măsuri venite a îmbunătăți situația pe plan extern, fără a analiza impactul politicilor europene. Și pe, pe plan comercial avem impact continuu negativ asupra populațiilor de acolo, deci ar fi nevoie de mecanisme care să trebuiască, să permită o monitorizare și măsiuni de intervenție dacă vrem să fim credibili pe plan exterior, dacă vrem să fim coerenți pe plan intern, dacă Uniunea Europeană se limitează la activități de promovare cu statele terțe, vom avea o mare problemă. Trebuie să ne concentrăm pe propriile activități ale Uniunii Europene și în acest sens ar putea fi luate în calcul măsuri care să vizeze propriile instrumente ale Uniunii Europene, pentru că foarte bine să tot definești priorități, însă aici nu se pune problema să, să decidem cum acționăm, ci să avem și metodele eficiente de a interveni. Și aș insista aici pe trei instrumente, clauza drepturilor omului, dialogul pentru drepturile omului și cum să asigurăm mai bună interacțiune între diferite instrumente și pentru acestea se impun acțiuni specifice. Și acum voi încheia cu, cu tema pașilor următori. Am vorbit despre elaborarea planului de acțiune pe, pe plan de conținut, dar foarte important e ce se va întâmpla, care va fi decizia finală. Din acest punct de vedere, vă propunem un parteneriat real cu societatea civilă, și crearea unor grupuri de lucru care să reunească pe, pe toți cei care doresc să participe, că e vorba de reprezentanții Comisiei, de reprezentanții Parlamentului sau membri ai societății civile sau a statelor membre, dar ideea e să putem urmări punerea în aplicare a acestui plan de acțiune și de a putea ajusta, adapta când am întrebat dacă se vor face rapoarte și evaluări, uh, Serviciul de Acțiune Externe ne-a spus că există un raport anual care este suficient. Din punctul nostru de vedere, nu e suficient pentru că punerea în aplicare și etapele ulterioare ar putea să se limiteze doar la o evaluare, un repertoriu, o repertorizare a ceea ce s-a făcut. Nu o analiză critică. E nevoie de o analiză critică dacă vrem rezultate. Nu e neapărat ca acest raport să fie public, uh, însă va trebui să se facă ceva și trebuie să creeze grupuri de lucru pe această temă. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc mult, Gael, pentru această prezentare foarte, foarte completă. Cred că toate instituțiile își doresc să lucreze cu societatea civilă într-un mod foarte constructiv și cred că recomandările care au fost formulate sunt foarte constructive. Sunt de acord și cu Lote. Sunt momente în care pentru a avea un demers constructiv trebuie să valorizezi și munca depusă în colaborare cu societatea civilă, aș spune acțiunile pozitive care le-au permis instituțiilor să avanseze pe anumite subiecte pentru că au făcut-o cu societatea civilă. Și cred că este important să punem în valoare aceste lucruri. Le dau cuvântul membrilor. Văd că Isabel Visler a cerut cuvântul Irina și presupun că și Ana. Isabel. În primul rând, le mulțumesc celor trei vorbitoare. A fost foarte interesant să vă ascult. Și aș vrea să revin asupra anumitor elemente pe care le-ați menționat, doamna cred pentru că ați luat poziție în legătură cu tot ce s-a spus. Mi s-a părut foarte interesant faptul că ați subliniat că fiecare își are propriile constrângeri și că trebuie să lucrăm cu, ținând seama de constrângerilor celorlalți. Uh, mi s-a părut un lucru interesant din partea dumneavoastră, faptul că subliniați acest lucru, pentru că ideea este să fim într-adevăr eficienți. Și ce poate face și spune societatea civilă nu poate fi mereu nici spus, nici făcut de autorități și nu în același fel. Și nu la fel de deschis foarte desea. Și cred că asta este foarte important. Trebuie să putem să fim limpezi și conștienți că mergem toți în aceeași direcție, că avem aceleași obiective că nu suntem totdeauna de acord uh, în privința căii de urmat și că în tot cazul nu putem să mergem toți pe aceeași cale și chiar și asta este o bază suficientă pentru a putea coopera apoi. Pentru că ideea este să fim într-adevăr, să fim eficienți. Indiferent ce facem, eficiența contează. Nu știu, ca exemplu, s-a spus, s-a vorbit mai devreme despre un registru pentru activiști și pentru drepturile omului și, până la urmă, Concluzia a fost că e mai degrabă periculos și dificil de uh, făcut un asemenea registru și mai degrabă contraproductiv. Deci am renunțat la această idee. Deci puțin nu așa. Deci asta, să vă dau un exemplu. Am vrut să subliniez faptul că activitatea depusă este adesea mult mai completă și mult mai complexă decât ce se vede. De aici înainte Aș vrea să vă spun că vorbim mult în Parlament, la Parlament vorbim mult, spunem multe lucruri, la Comisie la fel, cerem multe lucruri, cerem uh, oral și înscris și apoi aș vrea să insist asupra unui punct pentru că uh, e foarte important pentru noi în momentul acesta sau pentru mine, pentru că uh, am lucrat mult pe această temă. Există acest acord de liber schimb cu Vietnamul și ne-am dorit un me- mecanism de control și monitorizare pentru drepturile omului și este un lucru pe care îl cerem uh, comisiei. Este un caz specific, dar este o problemă generală. Când credem cu adevărat în ceva, când vrem ca lucrurile să avanseze, nu este suficient să vorbim, să cerem, uh, ca drepturile omului să fie respectate, după aceea trebuie să existe și o monitorizare concretă. Nu este suficient să cerem. Bun, asta ar fi. Aș vrea să mă opresc pe acest punct pentru că aș vrea să dau toată greutatea acestui mecanism de monitorizare și vreau să rețineți acest lucru. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor și admir mult munca pe care o faceți. Mulțumesc, Isabel, mică prezidie tehnică, cum am depășit un pic timpul limbile de interpretare mai sunt franceza și engleza, germa și portughez. Deci limbile coordonatorilor sunt aici un mesaj pentru interpreți. Vom lucra cu limbile coordonatorilor uh, pentru ședința prevăzută de la ora 11.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 and, um, and without those flexibilities, including the possibility to work with unregistered partners, uh, the possibility to work without consent of the government, a lot of the actions we are talking about here today would not uh, simply be possible. Thank you. Euh, oui, je voudrais juste réagir euh, sur la question <coughs> du commerce et combien euh, la DG Trade est maintenant euh, impliquée euh, pour défendre les droits de l'homme. Je voudrais quand même souligner que